Dragi colegi, îmi pare rău, dar trebuie să începem partea dedicată Comisiei Econ. Un punct avem pe ordinea de zi, prezentarea raportului directivei privind creditele neperformante. Raportori sunt uh, Esther de Lange și președintele. Esther, ai dori să începi? tu? Intervenție fără microfon. Voi fi foarte concisă. Mă bucură faptul că am reușit să convenim așa cum uh, promisesem o poziție comună pe acest dosar extrem de tehnic și delicat. Desigur, după ce am ajuns la un acord privind uh, backstop-ul prudențial pe care o să-l votăm uh, mai târziu în această săptămână în plenară, ne-am dorit să avem și o directivă ambițioasă pentru a consolida și a îmbunătăți piața secundară pentru credite neperformante. A trebuit să ținem cont de diferite interese a existat o miză pentru statele membre, dar și pentru consumatori, pentru participanții pe piață și a fost foarte important ca de la bun început să găsim soluția potrivită. Ne-am bazat activitatea pe mai multe principii importante și anume o îmbunătățire a activității transfrontaliere pentru ca statele membre să poată să trateze mai ușor volumul și stocul de uh, credite neperformate, o mai bună protecție a consumatorilor, am fost foarte atenți să nu depășim, uh, să nu uh, evităm sistemele legale din statele membre. Ne-am dorit un acord uh, politic cu Consiliul în această legis- legislatură și am um, fost fericită să pot să respect aceste principii. O să mă refer pe scurt la o serie de câteva puncte care, din punctul de vedere al domeniului de aplicare, mă bucură faptul că proiectul de raport are o abordare foarte țintită cu un domeniu de aplicare privind uh, doar la cred, um, care se referă doar la creditele ne, ne, neperformante. Um, administ- administratorii de credite și cumpărătorii de, de credite pot să-și, des, să-și desfășoare în continuare uh, activitatea în anumite condiții. Au existat câteva aspecte cheie, mai ales pentru protecția consumatorilor și nu aș dori să intru aici în uh, prea multe detalii drepturile mm, de pașaport pentru cumpărătorii de credite rămân în plus, condițiile de creditare nu pot fi schimbate în mod unilateral. Este altceva discutat cu raportorii din umbră. Am extins cerințele de informație atât pentru uh, debitor cât și pentru creditor la articolul 13 și știu că pentru mulți dintre dumneavoastră această chestiune a fost foarte importantă și anumite state membre pot oferi și mai multe informații. Există amendamente care doresc uh, eliminarea titlului 5 intenția lor nu este de a arunca la coșul de gunoi această parte, dar am știut că pentru a putea ajunge la un acord mai rapid, a trebuit să separăm cele două părți și a doua parte rămâne să fie discutată mai târziu. Mă opresc aici, aș dori să mulțumesc raportorului și uh, staffului pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc coraportoarei și staffului pentru treaba excelentă. Este un text foarte dificil, foarte complicat și nu a fost deloc ușor să găsim echilibru potrivit, pe care eu cred că l-am găsit până la urmă. Și este bine acum că avem a doua, al doilea șantier la care lucrăm pentru a reduce creditele neperformante după treaba foarte bună pe care am făcut-o cu backstop-ul prudențial. După cum a spus deja Esther, Esther s-a referit la principalele puncte deja, dar și eu aș dori să mă refer la trei domenii în care a fost nevoie de bunătățirile aduse de Parlamentul Niște cerințe comune la un nivel prea redus și soluția Consiliului de a lăsa la latitudinea fiecărui stat membru în parte de a aduce o reglementare suplimentară nu era una optimă pentru o bună funcționare a pieței unice. De urmare, abordarea noastră a fost să impunem în general niște cerințe mai stricte pentru uh, administratorii și cumpărătorii de credite. Cerem respectarea unor cerințe mai stricte, mai drastice, mai ales necesitatea, necesități privind fondurile lichide, fonduri proprii, protecția debitorilor, uh, protejarea datelor cu caracter uh, personal. Să se țină cont de diferite tipuri de riscuri. Am uh, introdus și o procedură adecvată de combaterea spălării de bani și de finanțarea activităților teroriste. Deci, am ales o cale de mijloc, mijloc între cerința min, minimă și lăsarea la latitudini, la latitudinea uh, autorităților naționale a stricteții acestor criterii. Al doilea punct slab din propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, se referă la riscul care ar fi apărut vis-a-vis -vis de modelul de afaceri uh, uh, diseminarea modelului de afaceri de a, a posibilității de a crea și de a comercializa anumite produse. Și tocmai de aceea am limitat acest model de, de, de afaceri doar la creditele neperformate, spre deosebire de uh, domeniul de aplicare mult mai cuprinzător care se regăsea în propunerea Comisiei Europene și în plus și există și un alt uh, element legat de, de aceast, această slăbiciune pentru a garanta o bună protecție a debitorilor și pentru a garanta soliditatea piețelor uh, secundare obligăm uh, cumpărătorii de credite să recurgă de fiecare dată la instituții de credit autorizate pentru gestionarea uh, unor gestionarea creditelor achiziționate, indiferent de naționalitatea sau tipul de datorie achiziționată. Și acest lucru l-am făcut pentru a-i proteja pe toți, uh, nu doar pe consumatori, dar și pentru IMM-uri. În fine, ținând seama că supravegherea uh, celor care achiziționează aceste credite ar putea să fie inefic ineficace, obligațiile de supraveghere se vor aplica celor care administrează aceste credite achiziționate. Cred că acest lucru simplifică uh, situația față de propunerea făcută de Comisia Europeană. Esther va explica deja de ce nu facem nimic vis-a-vis -vis de uh, cererea, recuperarea potențială într-un mod extrateritorial a garanțiilor de, uh, depuse pentru a progresa în relațiile cu, în negocierile cu Consiliu, am uh, decis să eliminăm această parte din care se regăsea în propunerea inițială a Comisiei. Deci, în concluzie, favorizarea dezvoltării unei uh, piețe secundare pentru credite performante trebuie să meargă mână în mână cu păstrarea uh, stabilității financiare și cu cel mai înalt nivel posibil de protecție pentru consumatori și pentru debitori și cred că această propunere găsește echilibru bun între diferitele elemente și pentru mine toate cele trei elemente au un caracter esențial în vederea găsirii unui uh, posibil acord viitor cu Consiliul. Sperăm că putem ajunge la acest acord cu Consiliul pentru a aproba cât mai repede acest text. Și desigur așteptăm și vom examina cu mare atenție toate amendamentele și contribuțiile din partea raportorilor din umbră. Foarte bine. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Bent Luke este primul. Te rog, Bent. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană. În primul rând, aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru proiectul de raport primit. Mă bucur să aud din partea lui Roberto că există intenția de a examina și de a ține cont uh, de amendamentele depuse de, de ceilalți raportori din umbră, ceea ce nu s-a întâmplat Uh, în cazul uh, altor de sare care tratau aceeași problemă a creditelor neperformante și dacă este să mă uit la calendarul destul de strâns, trebuie să recunosc că am îndoieli față de aceste bune intenții. Trebuie să recunosc că, în primul rând, că îmi place faptul că cei doi raportori au uh, decis să elimine aceste posibilități de a ajunge la o mediere extra judiciară în legătură cu aceste credite și mă bucură faptul că s-a luat această decizie. Observațiile mele se vor referi la protecția și drepturile consumatorilor. Mi se pare extrem de importantă păstrarea neschimbată a drepturilor consumatorilor în comparație cu drepturile inițiale față de banca care conferise creditul, însă nu trebuie să devină drept, să nu devină drepturi mai extinse față de, față de drepturile inițiale, pentru că dacă vis-a-vis -vis de administratorii de credite, drepturile debitorilor ar, ar crește față de situația inițială, acest lucru ar însemna în același timp că se ajunge în mod implicit la o rată redusă de recuperare pentru administratorii de credite, ceea ce ar avea consecințe negative asupra prețului de tranzacționare, ceea ce s-ar reflecta până la urmă de uh, costuri suplimentare și pentru cei care își achită la timp ratele. Și cred că nu acesta trebuie să fie obiectivul nostru, trebuie ca uh, principiul uh, celui care a cauzat o problemă să fie acesta să fie sancționat într-un fel sau altul, să fie în principiu respect. Trebuie să discutăm cu ocazia reuniunii raportorilor din numără și este posibil să depun amendamente din acest punct de vedere. În rest, cred că, în primul rând, este un proiect de raport bun pe care merită să-l discutăm și aștept cu nerăbdare uh, colaborarea cu restul colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Ramon Tremosa, numele ALDE. Um, even if we do not like that this directive... Mulțumesc. Chiar dacă nu ne-a plăcut faptul că directiva a trebuit uh, separată, Parlamentul acesta trebuie să transmită un mesaj puternic și să avem o poziție angajată și să furnizăm uh, concluziile noastre în fața Consiliului și de aceea propunem să facem o rezoluție a Parlamentului în ceea ce privește recuperarea garanțiilor de aprobat în, parla, în paralel cu această directivă. Grupul meu e îngrijorat de faptul că piețele secundare ar putea submina dimensiunea umană a creditelor neperformante. Cum spunea Bent Luke, ne interesează și pe noi și avem o grijă puternică față de dreptul consumatorilor și față de dimensiunea umană pe care am apărat-o la ultimul dosar și de aceea noi am depus niște amendamente și sperăm că veți ține cont de ele. Vrem să avem o reducere graduală a creditelor neperformante și este important ca autoritățile europene care supraveghează aceste piețe să poată implementa acest nou cadru juridic în așa fel încât să evităm obstacolele care există astăzi din cauza legislației divergente naționale. Deci, de aceea, noi ne dorim ca Autoritatea Bancară Europeană să aibă un cuvânt de spus în calitate de agenție europeană, pentru că autoritățile naționale competente vor, îi vor urmări pe creditori, dar de ce să nu conferim și autorității bancare europene aceeași capacitate de a-i supraveghea pe supraveghetori? De aceea, grupul meu bate monedă pe asta și cere ca Autoritatea Bancară Europeană să primească un rol aici, pentru că uh, atunci când vedem uh, că se produce legislație europeană, mereu rata implementării și a transpunerii este diferită în statele membre și e nevoie să existe o piață secundară armonizată în Uniunea Europeană, ținând cont de faptul că vrem să armonizăm bunele practici, nu vrem să avem comportamentele diferite la care asistăm astăzi în statele membre. Și deci ne dorim ca Autoritatea Europeană Bancară să primească competențe necesare în așa fel încât să se asigure ea că există un nivel omogen în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Urtasun, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Numele verzilor câteva cuvinte. Doar să felic, vă felicit cu privire la metodologie și cred că ar fi mai bine să ne jucăm, să avem mai mult timp la dispoziție pentru că am primit Uh, versiunea amendată a raportului cu o oră înainte de această reuniune, ceea ce nu ne ajută. Știm foarte bine că ne aflăm într-o mare dinamică de coaliție în acest raport, dar dacă vreți să se angajeze și grupurile mai mici, să fie și ele implicate, atunci merităm mai mult timp uh, pentru a lucra pe dosar. Asta așa, ca să influențez dinamica zilelor ce vor urma. Pe conținut, față de ceea ce a propus Comisia Europeană, proiectul de raport uh, se limitează strict la aranjamentele neperformante, dar avem câteva rezerve, pentru că uh, creditorii pot continua operațiunile în baza acestei directive în caz de credit neperformant, uh, care devine iarăși performant. Deci, poate că avem nevoie de mai multe clarificări din partea dumneavoastră la acest capitol. De asemenea, mai multe obligații concrete în ceea ce privește creditorii care uh, Uh, țin cont de testul de rezistență la stres și care uh, evită să vândă credite neperformante terților. Mai este un alt subiect uh, important pentru noi și care ne îngrijorează. L-ați menționat și dumneavoastră în prezentare. Coraportorii cer cerințe mai stricte în ceea ce privește serviciile de creditare față de ceea ce apare în propunerea comisiei, ceea ce este foarte bine, susținem și noi asta, dar în același timp Ați exclus, ați exclus o mare parte din serviciile de creditare de la aceste reguli, de exemplu instituțiile de credit și fondurile alternative de investiții. E o întrebare din partea mea. De ce ați uh, limitat uh, domeniul de aplicare? Uh, de ce ați exclus instituțiile care să facă obiectul acestei directive? Pe noi ne îngrijorează acest fapt. Dincolo de asta, cerințele trebuie să fie fie completate de niște obligații cu privire la un tratament echitabil al uh, celor care uh, fac împrumuturi, debitorilor, și uh, nu trebuie să lăsăm totul la atitudinea unor linii voluntare um, de orientare de la Autoritatea Bancară Europeană, iar autoritățile competente din statele membre trebuie să poată aplica sancțiuni serviciilor de creditare uh, indiferent de unde sunt acestea. E vorba de amendamentul 129. Nu suntem de acord cu amendamentul 135, unde ștergeți competența oferită um, autorităților din statul gazdă de a interzice alte activități de creditare în statul membru până se ia o decizie adecvată la autoritatea competentă pe fond din statul vizat și o propunere din partea mea, oricum probabil vom depune amendamente. Vrem să susținem amendamentele care creează un registru de transparență cu privire la creditele neperformante în cadrul Autorității Bancare Europene. Este foarte important acest lucru înainte de vânzarea creditelor neperformante unor terți, cum se întâmplă pe piața secundară. Iată care sunt uh, comentariile cele mai importante din punctul nostru de vedere. Suntem deschiși în fața oricărei discuții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Papadimulis, uh, Goe, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba greacă, deci vă rog să vă puneți căștile. Vreau să mă adresez celor doi coraportori și să le mulțumesc pentru muncă am urmărit și am ascultat cu mare interes ce s-a spus până acum. Ați spus că vor fi verificate amendamentele. Vreau însă să spun următoarele. Cum să facem totul practic? Dumneavoastră ne-ați prezentat un calendar care ne oferă puțină marjă de manevră, mai sunt doar câteva zile pentru a face amendamente, suntem dispuși să participăm. Vrem să îmbunătățim textul, asupra cărora PP-ul și socialiștii au căzut de acord. Vrem să arătăm că nu aveți cumva un acord inflexibil semnat a priori și că sunteți deschiși în fața noilor propuneri, fiindcă timpul ne presează, e târziu, voi fi succint. Amendamentele pe care le voi depune eu în numele grupului GUE vor avea drept obiectiv consolidarea protecției consumatorilor în acest uh, cadru este o problemă importantă, pentru că, într-adevăr, sunt problematice creditele neperformante. Discutăm despre vreun miliard. Așa a fost la ultima analiză. Dar să ținem cont de principiul proporționalității totodată căci avem nevoie de protecția consumatorilor, după cum vă spuneam, dincolo de toate celelalte, și ar trebui să consolidăm cadrul care revine consumatorilor, să protejăm în fața abuzurilor de putere. Și pentru că se creează această piață secundară, ea are o însemnătate specială. Ce se întâmplă cu crowdsourcing și alte instrumente de acest tip? E nevoie și aici de un control transparent, democratic, nu doar pentru a îi proteja pe consumator, ci și pentru a proteja bunul public. Și ceea ce rezultă din această ecuație sunt următoarele, domnule președinte. Dumneavoastră, dacă veți accepta câteva din amendamentele noastre sau din amendamentele altor grupuri, de fapt, vă întreb dacă veți accepta amendamentele noastre. Ar fi interesant de observat sau pur și simplu aveți un acord inflexibil pe care vreți să-l impuneți cu orice preț. Thank you, uh, Marco Valli. Si, grazie, președinte. Mesaj din partea interpreților. Suntem nevoiți să vă informăm că din motive operaționale nu mai putem oferi interpretare în limba română. Vă mulțumim foarte mult pentru înțelegere. O seară plăcută. Quindi lasci poco spazio